15h30. On attend Madame Chachera. Ouais.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 Mm. Madame Cretu, vous avez la parole. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, doamnă comisar, și uh, vorbind despre tema de astăzi într-un sens mai larg, politica de ajutor umanitar, aș vrea să profit de prezența dumneavoastră pentru a vă întreba în ce măsură dimensiunea de dezvoltare și ajutor umanitar este prezentă în cadrul vizitei pe care doamna Ashton o, o efectuează în aceste zile în Orientul Mijlociu. Uh, ați schimba puțin subiectul, pentru că sunt într-adevăr aceste, subiecte, aceste subiecte urgente legate de cutremure, dar sunt și situații cărora ne adresăm de ani de zile și dacă îmi dați voie, vă spune că în Palestina, numai anul trecut, Uniunea Europeană a acordat jumătate de miliard de euro pentru programe destinate sănătății, educației, familiilor vulnerabile, dar nu avem niciun mecanism prin care să verificăm dacă acești bani ajung uh, direct uh, la populație și mai ales cum ajung la populația din Gaza, pentru că, din câte știu eu, acești bani se duc uh, către guvernul din West Bank, dar care nu colaborează de când, cu, cu populația din Gaza de când această regiune a fost preluată de Hamas. Deci, m-am schimbat puțin subiectul, dar aș vrea să profit de prezența dumneavoastră pentru a vă întreba în ce măsură putem avea un mecanism și să construim un mecanism prin care, în general, să verificăm uh, cum uh, sunt folosiți banii atât de mulți ai Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult. Madame Simmer, vous avez la parole. Madame Simmer. <clears throat> Dankeschön. Mm,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 Είχατε πει 25 από τα 27 κράτη. Ποια ήταν τα δύο που δεν έλαβαν μέρο. Monsieur Vagel, vous avez la parole. Madame Chair and Mrs. Um, I am confirmed in my belief as you presented yourself to us that you will be a very devoted commissioner and that you are investing uh,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 du dit groupe résultant de la réunion de son groupe avec la Commission européenne le 3 mars. Donc, Madame Theocarous, vous avez la parole. Thank you, Madam Chair. Uh, well, dear colleagues, Working Group A met on the 3rd of March to discuss the proposed Central Asia Indicative Programme for 2011-2013. And uh, the European Commission also participated in that meeting